în uh, procesul verbal al acestei ședințe. Și trecem acum la programul de lucru al acestei săptămâni. În conformitate cu articolul 149 a regulamentului de procedură, s-a adoptat uh, ordinea de zi definitivă a acestei plenare. Pentru astăzi, grupul PPE a solicitat includerea în dezbatere a obiecției cu privire la regulă 106, renoirea și aprobarea substanței active glifosat pentru a fi discutată după raportul Karim. Cine dorește să intervină în acest sens? Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, numele PPE. Doresc uh, să cer um, adăugarea pe ordinea de zi în această seară a acestui punct referitor la obiecția referitor la glifosat. Acest uh, dosar este foarte important pentru cetățenii noștri, așa că cred că trebuie să fie discutat în plenară. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, în limba engleză nu există interpretare, deci uh, mai mulți colegi, printre care și eu, nu putem răspunde. Atunci încercăm încă o dată. Doamna de la Hai, doriți să repetați încă o dată solicitarea dumneavoastră? Vă rog. Oui, Da, domnule președinte, în numele grupului PPE, așa cum am spus, doream să cer adăugarea pe ordinea de zi din această seară a unei dezbateri referitoare la obiecția referitoare la substanța anumită glifozat după punctul uh, referitor la dosarul colegului nostru Karim. Este important să putem discuta în plenară acest dosar pentru că el îi preocupă pe cetățenii europeni. Für den Antrag sprechen. Für den Antrag. Bitte, bitte sehr. Dorește cineva să pledeze pentru solicitare, vă rog. Domnule președinte, într-adevăr, cetățenii noștri sunt foarte preocupați de acest subiect și avem multe de câștigat dacă s-au vorbit de dezbatere public pe acest subiect. Dorește cineva să pledeze împotriva solicitării? Pane předsedo, málo kdo podporuje debatu o glyfosátu tak jako já. Pořádal jsem k tomu parlamentu konferenci, ale ta věc byla... Domnule președinte, eu consider că acest subiect este interesant, însă că ar trebui să fie tratat în reuniunile comisiilor competente. Pentru că se va termina în 40 de minute timpul alocat de de amendamente, deci uh, nu are niciun rost să facem acum o dezbatere aici pentru că nu avem timp. Prea bine, atunci să supun la vot această solicitare. Cine este pentru această solicitare? Vă rog, ridicați mâna împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Prin urmare, se adoptă această solicitare. Mie mi s-a părut uh, foarte clar rezultatul votului. A existat o majoritate foarte clară în favoarea solicitării, dar dacă insistați, putem verifica. Verificăm atunci electronic. Abstimmung ist. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. Haben denn jetzt alle abgestimmt? Ați reușit acum? Bun, atunci s-a închis votul cu un rezultat destul de clar. 362 de voturi pentru, 255 împotrivă, 16 abțineri. Repet, așadar, solicitarea se adoptă și includem pe ordinea de zi o dezbatere cu privire la această temă în conformitate cu obiecția conform regulii 106, deci după raportul care pentru marți nu există solicitări de modificare la ordinea de zi. Pentru miercuri, Consiliul m-a informat că guvernul maltez și-a retras nominalizarea pentru Curtea de Conturi. Prin urmare, raportul domnului Soltez se exclude de pe agenda. Dacă dorește cineva să intervină, dacă nu, se adoptă ordinea de zi. Acum, pe procedură, am o solicitare de intervenție din partea domnului Pitelă. Domnule președinte, nu pe regulament aș dori să mă exprim. Vreau să dau o exprimare unui sentiment pentru grupul socialist. Este scandalizat de modul în care sunt tratați refugiații de la idomenii în aceste ore. Este inacceptabil și criminal să tragi asupra unor persoane care caută protecție internațională. Aș dori să vă reamintesc că Firom este o țară candidată la Uniunea Europeană. Domnule președinte, vă solicit să faceți un apel ferm și decis la adresa autorităților din Firom pentru a înceta astfel de acțiuni și vreau de asemenea să apelez la Frontex pentru ca aceasta să asigure siguranța refugiaților. Mi se spune în aceste secunde că Austria a inițiat construirea unei bariere preventive asupra uh, trecătorii de pe Brenner și mi-aduc aminte și de războiul preventiv a domnului Bush, un dezastru. Okay. Peter viva. Domnule Weber, vă rog. Wenn der Kollege Pitella hier das Wort dacă domnul Pitela intervine pentru a face o declarație, aș dori să vă reamintesc că cu toții ne dorim ca autoritățile din Europa să uh, trateze în condiții umane oamenii, dar vreau doar să reamintesc că autoritățile din Grecia le-au oferit locuri de cazare în tabere acestor refugiați, care nu au fost însă acceptate. De aceea, pe de altă parte, trebuie să li se solicite și refugiaților să respecte legea și să aibă un comportament corect. Ich habe jetzt aber zur Geschäftsordnung eine Wortmeldung. Pe pe procedură, însă, o intervenție acum din partea doamnei Berez. Prezident, mon grup Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu ceruse o rezoluție de urgență în legătură cu situația din Senegal și situația domnului Bibo Burki. Mi-ar plăcea să puteți transmite un mesaj personal uh, președintelui Macky Sall, pentru că domnul Bibo Burki a fost recunoscut uh, ca uh, inapt de încarcerare ca urmare a unei audieri la Tribunalul de Arbitraj um, sub tutela ONU, uh, Tribunal pentru Comerțul Internațional. Domnul Bibu Burki a fost uh, închis de autoritățile senegaleze cu toate acestea și mi-aș dori să puteți să adresați în acest sens un mesaj președintelui Machisal. Mulțumesc. Uh, Doamna Berez, mi s-a atras atenția asupra acestui caz din mai multe părți și am luat legătura și cu ambasada, dar voi lua legătura și cu președintele. Dacă mai există alte solicitări de intervenție, nu este cazul, atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume declarațiile Consiliului și a Comisiei cu privire la Ziua Internațională a Romilor. În numele Comisiei are acum cuvântul doamna Jurova. Vă rog, doamna comisar. Doamnelor și domnilor, distinși eurodeputați, vă mulțumesc în numele Comisiei pentru că ne-ați oferit ocazia de a vorbi astăzi cu ocazia